Votăm, uh, vot cu apel nominal. Raportorul vrea să ia cuvântul. îmi permit să iau cuvântul pentru că nu am purtat o dezbatere pe marginea acestui subiect. Și este un subiect deosebit de important care se referă la finanțarea instrumentelor europene, care se referă la emigranți. Prin urmare, stimați domni, vă rog, stimați colegi, vă rog să votați în favoarea acestui raport pentru că acesta este unul foarte important în contextul finanțării la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, deschid votul prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Uh, votul este închis. Vă mulțumim, doamnă Iedrievska. Trecem la următorul raport al doamnei Matero. Matera se referă la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru Danemarca. Vot cu apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Următorul raport al doamnei Matera e vorba despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru uh, Ansberg și Düsseldorf în industria automobilistică din Germania. Deschidem votul prin apel nominal. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Să adoptăm. Al treilea raport al doamnei Matera, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru ROD Porti Portugalia. Vot cu apel nominal, deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Îi mulțumim uh, doamnei Matera pentru cele trei rapoarte. Trecem la raportul domnului Moreira. Este vorba despre un raport cu privire la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale uh, Uniunii Europene și Argentinei. Este vorba despre taxele uh, comerciale. Cine este pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. Trecem la un alt raport al domnului Moreira. Este vorba despre uh, UE-Australia, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Al treilea raport al domnului Moreira este vorba despre a, un acord între UE și Noua Zeelandă. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îi mulțumim domnule, domnului Moreira pentru cele trei rapoarte pe care tocmai le-am votat. Trecem acum, doamnelor și domnilor, la raportul doamnei Wortman Col cu privire la întări, întărirea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice.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 Trecem acum la uh, votarea modificării propuse la propunerea comisiei. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm acum propunerea legislativă, vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Mulțumim și felicitări. Dziękuję i gratuluję pani sprawozdawczyni Wortman Kohl. Mulțumesc, o felicităm pe doamna raportor. Trecem la raportul doamnei Silvii Gulard. Kolejne sprawozdanie pani Gulard. w Deci, trecem la raportul doamnei Gulard. Comisia vrea să intervină pe această temă. Este vorba despre supravegherea bugetară în zona euro. Domnule comisar, aveți cuvânt. Thank you, Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați. Pot să confirm că declarația Comisiei este reprodusă exact la amendamentul 11, însă, pentru că este o declarație foarte importantă, aș vrea să o citesc pentru dumneavoastră pentru a mă asigura. Înainte de uh, sfârșitul anului 2011, Comisia intenționează să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului privind uh, înființarea unui sistem de supraveghere bugetare în zona euro în ceea ce privește care să fie în conformitate cu articolul 11 din uh, regulament. Este vorba aici despre um, supravegherea bugetară în zona euro. Această, aceste euro-obligațiuni, aceste titluri de valoare europene ar trebui să uh, stabilizeze piața și, de asemenea, să sporească lichiditățile și să se asigure că statele membre au standarde de credit uh, înalte care nu suferă de uh, pe urma dobânzilor mari. Aceasta va fi acompaniată de o propunere legislativă. În contextul primului raport uh, către Parlament și Consiliul și aplicarea regulamentului, cum a fost ea prevăzută la articolul 8a, Comisia intenționează să revizuiască funcționarea mecanismului de stabilitate și a instrumentului uh, privind stabilitatea financiară, care sunt acoperite de raportul uh, Parlamentului. Contribuția acestui mecanism duce la prezervarea stabilității financiare în zona euro. Trebuie să se reinstaureze uh, disciplina bugetară în statele membre și, de asemenea, acest lucru va duce și la îmbunătățirea guvernanței economice și la o mai bună coordonare la nivel comunitar. De asemenea, se va evalua efectivitatea acestor uh, tranzacții care guvernează mecanismele trecute și se va evalua care sunt posibilele beneficii în ceea ce privește eficiența, efectivitatea și uh, responsabilitatea diferitelor instituții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Oli Rain. Dorim să trecem acum la vot. Este vorba despre amendamentul numărul 10, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă. Aceasta este acum propunerea modificată a Comisiei. Vot în apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă. Trecem acum la votarea rezoluției legislative. Amendamentul 11. Cine este pentru? Vă rog să voteze acum. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea legislativă modificată. Vot în apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Vă mulțumesc și o felicit pe doamna Gulea. Trecem acum la votul pe marginea raportului lui Carl Haglund, măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro. Amendamentul 4. Vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Să adoptăm. Votăm acum propunerea modificată de către noi. Votul este deschis. Votul... A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Acum, propunerea legislativă. Vot în apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Vă mulțumesc. Felicit uh, raportorul pe domnul Haglund. prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, raport al doamnei Elisa Ferreira, Comisia a solicitat cuvântul pentru a prezenta declarația lor. Domnule Oliren, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați. Aș dori să fac următoarea declarație în numele Comisiei. Comisia salută adoptarea regulamentului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, regulamentul recunoaște că natura și importanța politicilor uh, ar putea să fie diferită în funcție de fiecare stat membru care este vizat și că există anumite vulnerabilități, precum și uh, un nivel de adaptare diferit. Este necesar să se acționeze la nivel politic. Presiunea este mai mare în anumite state membre în care deficitul de cont curent este mai mare și în care pierderile sunt de asemenea mai importante. Recunoaște de asemenea că în anumite state membre care au acumulat un exces de cont curent, politicile ar trebui să implementeze măsuri concrete astfel încât să se consolideze cererea internă, pe piața internă și uh, creșterea uh, la nivel intern. Suntem uh, angajați în a respecta această abordare și ne vom asigura că supravegherea macroeconomică acoperă țările în care deficitul de cont curent și excesul de cont curent este mare, ținându-se cont de diferențele existente și de nevoia de a răspunde mai urgent sau mai puțin urgent la anumite situații. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Vom vota acum amendamentul 3, vot prin apel nominal. Deschid votul. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Acum, propunerea modificată de Comisia Europeană, vot până pe nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem mai departe și votăm propunerea legislativă. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru, vă rog să ridice mâna. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, propunerea legislativă amendată, vot prin apel în nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Mulțumesc și îl felicit, o felicit pe doamna Elisa Ferreira. Și acum urmează raportul domnului Feio privind aplicarea procedurii de deficit excesiv. Amendamentul 7. Vot în apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Să adoptăm. Se votează acum propunerea modificată de către Comisia Europeană. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Să adoptăm. Vom vota acum rezoluția legislativă. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Mulțumesc. Votul este închis. Mulțumesc, se adoptă. Felicitări domnului Feio. Raportul doamnei Vicky Ford, cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre. Comisia dorește să facă o declarație. Domnule comisar, aveți cuvântul. După cum a fost adoptat de către Comisie, Comisia reamintește angajamentul său și vrea să asigure faptul că statele membre stabilesc o corelație și tabele de corelare în ceea ce privește măsurile care au fost uh, transpuse și faptul că acestea vor fi comunicate către uh, Comisia Europeană astfel încât cetățenii să beneficieze de un proces legislativ mai bun și de mai multă transparență. Trebuie să se examineze conformitatea uh, legislației naționale cu uh, prevederile europene. Comisia regretă deficitul de sprijin pentru Comisie în ceea ce privește includerea unor prevederi uh, în cadrul bugetar din statele membre sunt necesare aceste tabele de corelare care au caracter obligatoriu. În spiritul compromisului și pentru a ne asigura că se va adopta imediat această propunere, putem accepta substituirea prevederii obligatorii în ceea ce privește tabelele de corelare inclusă în text cu prevederile care încurajează statele membre de a uh, urma această practică. În orice caz, poziția uh, urmată de către Comisie în acest dosar nu trebuie să fie considerată ca fiind uh, uh, cea finală. Noi vom încerca în continuare să găsim împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul o soluție potrivită pentru această chestiune orizontală instituțională. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la vot. Amendamentele 3 până la 5. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Și acum propunerea uh, legislativă astfel modificată, vot în apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Vă mulțumesc. Felicitări doamnei Vicky Ford. Doamnelor și domnilor, am încheiat votul în ceea ce privește pachetul de șase legi și aș vrea să felicit toți raportorii privind uh, angajamentul uh, de care au dat dovadă. Aș vrea să felicit și uh, comisiile care au prezentat avize pentru această rapoarte. Cred că a fost uh, o muncă foarte bună și vreau să mulțumesc din inimă tuturor. Rezultatul este unul excelent, de aceea vreau să felicit uh, tot Parlamentul pentru aceste rezultate. Și acum ordinea de zi uh, prevede un alt o altă propunere de rezoluție care urmează să fie votată, orientarea sexuală și identitatea în, de gen în cadrul Consiliului ONU pentru drepturile omului. Paragraful 1. Cine este pentru, să ridice mâna? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Cine este împotrivă? Cred că va trebui să verificăm electronic. Deschid votul. A votat toată lumea? Votul este închis? Se respinge. Amendamentul 1 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Aliniatul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Aliniatul 9 vot pe părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să resping. Vot electronic. Încă o dată. Amendamentul 20, vot electronic. Deschid votul. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 3 amendamente identice. 2, 7 și 14. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm încă o dată. Electronic, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Aș dori să vă invit să ridicați mâinile, pentru că nu văd uh, cum votați. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 3, 9 și 16, amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. 3, 9 și 16. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. Amendamentele 4, 8 și 15. Amendamente identice. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Verificăm electronic. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun. Verificăm electronic. Votul este deschis. Amendamentul 21. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. trei amendamente identice, 6, 10 și 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul B. Considerentul B din preambul. Nu, 13. Încă o dată, la 13 verificăm prin vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Deci, considerentul B, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. O respingere cât se poate de clară. Acum votăm propunerea legislativă comună prin vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Am adoptat-o. Felicitări! Na tym kończymy głosowania i przechodzimy do... Cu aceasta am încheiat lista de vot și trecem la explicațiile de vot. Explicațiile de vot privind raportul doamnei Col, supravegherea situațiilor bugetare, are un cuvânt, un minut, doamna Mănescu. Domnule președinte, am votat în uh, favoarea pachetului de reforme privind guvernanța economică